Discutăm de viitorul automobilului european. Răspunsul l-am dat. CARS 21 este răspunsul. Să vedem care este perspectiva acestui sector. Criza accelerează lucrurile, va accelera ce am prevăzut în CARS 21, CARS 21 și sectorul automobilului trebuie să fie cel mai bun din lume și uh, să fie vină un pilot uh, în diversificarea energetică, în problema mediului, tehnologiile de vârf ale vehiculelor cu motor. Automobilul european, sectorul, este foarte afectat de criză, dar, dar nu există nicio garanție pentru faptul că toate întreprinderile europene să supraviețuiască acestei crize, dar în planul politic și al industriei, aș spune că nu există nicio necesitate a unei politici industriale care să ne spună că un ă, anumite, anumiți fabricați trebuie să dispară de pe piață, pentru că ei sunt atât de buni că au toate șansele să supraviețuiască. Și cu criza lui General Motors, vom lua deci hotărâri în acest context. Nu este încă momentul că nu știm care va fi viitorul întreprinderii în uh, globalitatea ei. Și anunțul din uh, duminica trecută la, de la Washington consolidate de declarația președintelui Obama astăzi, ne lasă să credem că americanii nu își vor lăsa în pană industria automobilului. Adică pentru noi responsabilitatea lui General Motors pentru filialele europene rezistă ca atare. Și toți cei care traversează Atlanticul e bine, lor le spun, nu aveți dreptul să spui că pe Opel Saab, uh, Opel Vauxhall, cred uh, că cam atât, da? Opel Vauxhall și Saab, uh, Renault Volvo, nu avem dreptul să le scutim de responsabilitățile lor. Cei care spun da în Europa, ce fac? Fac prețurile mai scumpe pentru uh, cetățenii care plătesc impozite din Europa. Deci eu cred că împreună cu guvernele din uh, statele europene trebuie să fim de acord că aici nu se va face un lucru izolat pe plan național, pentru că măsurile care nu sunt necesare, adică structurile de întreprindere, să fie excluse, pentru că este concurențial pentru viitor și nu în felul acesta îi ajutăm nici pe angajator, nici pe angajat. Și dacă în ceea ce privește uzinele de fabricație, nu putem lua uh, decizii la nivel politic. Uh, și această convenție am făcut-o cu guvernele respective și am spus orice ar fi. Dacă reușim să salvăm întreprinderea cu toate locurile de muncă, aceasta trebuie să se facă uh, într-un mod plin de sens pe plan economic și să cheltuiești miliarde pentru o întreprindere până la alegeri și apoi să o lași uh, uh, să, izolată uh, nu e un lucru de răspundere. În industria automobilului este bineînțeles un punct important în această revoluție industrială trecerea de la industria europeană la industria la o eră nu neapărat post-industrială, ci la un viitor industrial diferit și de aceea avem nevoie de o bază industrială puternică, dar viitorul va fi și el diferit de trecut. Și câteva elemente sunt încă pe masa de lucru. Știți că Parlamentul analizează propunerea Comisiei asupra produselor din construcții, pachetului farmaceutic mai sunt și alte propuneri care vor apărea. Nu voi intra în amănunte, pentru că Parlamentul viitor se va ocupa de ele. Un singur lucru este legat direct cu Small Business Act uh, din piața internă. Mâine voi pune, supune propunerea comisiei prin care întârzierile de plată în sânul Uniunii Europeană să, să fie abordată. O propunere care merge și mai departe. Și mai departe decât decât nu putem imagina. Și ne vom ocupa de o problemă ultra-radicală, intolerantă pentru mine în Europa, și anume că tot mai mulți întreprinzători, angajatori în Europa, sunt ei înșiși uh, răspunzător pentru întârzierile de plată, știți foarte bine cum reacționează o mică întreprindere, care nu are decât trei clienți și 90 de zile de mm, termen de plată, ei nu pot să supraviețuiască dacă nu sunt plătiți și uh, sute de mii de locuri de muncă sunt pierdute și întreprinderile dau faliment tocmai pentru că nu sunt plătite la timp și în sectorul public, atunci când sectorul public face o comandă, este imposibil să se admită uh, întârzieri de plată și câteodată ajungem la 20 de zile de întârziere de plăți. Și vom lua aici măsuri radicale Trebuie să ne așteptăm ca sectorul public să-și plătească facturile la termen, căci nu are drept să uh, se, să comande dacă nu are bani în uh, casă. va provoca, bineînțeles, o dezbatere aprinsă și cred că Parlamentul European mă va sprijini. Sectorul public reprezintă 16% din produsul intern brut și factorul cel mai important este sectorul public care face comenzi. Și dacă ei își întârzie plățile, vă veți imagina consecințele catastrofale. Iată, doamnelor și domnilor, mă voi opri aici și, în concluzie, repet încă o dată ceea ce am apreciat în comisia dumneavoastră, mai ales faptul că, dincolo de grupurile politice, ne-am am analizat, ați analizat uh, dosarele tehnice, obiective, constructive și că această cooperare este foarte bună și aceasta este unul din cele mai frumoase capitole din mandatul meu și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Sper că membrii acestei comisii sunt foarte practici, cu simț practic și pragmatic și acum am să le dau cuvântul ca să putem să avem o discuție, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, există multe chestiuni, multe provocări pe piața internă și asta mai ales în cazul crizei actuale și mai ales cu privire la locurile de muncă. Această comisie a încercat să fie un pionier în multe din domeniile pe care le-ați abordat dumneavoastră în calitate de comisar. Ați încercat să folosiți tot bugetul pentru studii, pentru muncă de cercetare și cred că singura chestiune care poate să fie neplăcută pentru comisie sau pentru statele membre este că am avea tendința de a ne opune și ei ar avea tendința de a se opune uh, la anumite legislații care par tocmai mult prea avangardiste sau riscă să deranjeze unele obiceiuri. Dar noi știm că principalul interes este, bineînțeles, să servim interesele industriei. Următorul punct de ordine de zi fiind raportul meu uh, și neavând mare lucru de spus, atunci uh, cred că mai putem să afectăm puțin timp discuțiilor, dacă domnul comisar mai are ceva timp. Deci am deja câteva nume scrise. Domnul Harbor, doamna Furtunu n-a cerut cuvântul, domnul Antilacas și doamna Crețu. Să începem cu domnul Harbor. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mă alătur mulțumirilor pe care le-ați adresat dumneavoastră, domnului comisar Verheugen, pentru felul în care a colaborat cu comisia noastră pe tot parcursul mandatului său și noi am apreciat faptul că a pus munca noastră într-un context mai larg, cel al dezvoltării economice în sânul Uniunii Europene și al contextului economic mondial. Sper să-l pot convinge acum că e la sfârșitul mandatului său, că ar putea să ne sfătuiască și să ne dea a dumnealui despre felul în care ar trebui să evolu- evoluăm pe viitor. Pentru că, deocamdată, s-a făcut o distinție clară între politicile interne pentru bunuri și cele pentru servicii. Eu unul nu sunt convins că așa funcționează foarte bine lucrurile, făcând această distinție. Și părerea mea personală ar fi următoarea am ajuns la un stadiu de evoluție al pieței interne unde legislațiile pentru bunuri și servicii se încrucișează, la un anumit moment dat interacționează. Și ne-am dat seama că atunci când vrem să implementăm principalele acte legislative, trebuie să ținem cont de impactul și asupra uh, serviciilor și asupra bunurilor. Pentru că pachetul, atât pentru servicii cât și pentru bunuri, conține cerințe adresate statelor membre care sunt practic similare în ce privește accesul la piață și comerțul transfrontalier și așa mai departe. Și sunt foarte de acord în ce privește importanța um, licitațiilor publice, atât pentru bunuri cât și pentru servicii. Și cred că, de asemenea, aceste pachete legislative ar putea să aibă uh, o importanță foarte mare în ce privește inovarea și până și procedurile de uh, licitații publice ar putea să aibă un impact asupra inovării. Cred că încă nu s-a gândit nimeni de ajuns la acest aspect. Până acum, Direcția Generală a Informării Societății s-a ocupat de uh, uh, sectorul inovării și de relația dintre licitațiile publice și inovare și poate că ar fi mai important, mai interesant să se ocupe direcția dumneavoastră de acest lucru și poate și comisia noastră ar putea să se ocupe de acest sector. Și cred că acest lucru se aplică și programului mai bunei legiferări pentru că serviciile, domnului comisar, au luat foarte în serios această tendință de a legifera mai bine, dar n-am văzut același grad de implementare uh, în alte servicii ale comisiei. Cred că și colegii dumneavoastră și celelalte direcții generale ar trebui să-și ia munca mult mai în serios. eu cred că noi, Parlamentul, ne-am luat munca destul de în serios, deși unele voci ne-au criticat. Mulți dintre noi deputați și vor exista mulți noi deputați în iunie, atunci când vor ajunge aici în iulie și acest lucru va coincide poate și cu um, adoptarea, intrarea vigoare a tratului de la Lisabona, voi vor mai găsi pe masă și un ghid al uh, comisiei, sperăm, un ghid al uh, mai bunei legiferări. Deocamdată el nu există decât în versiunea uh, online. Și atunci, eu unul mă întreb de ce dacă există un asemenea ghid, dacă el a fost redactat, de ce până acum nu a fost pus la dispoziția deputaților din Parlamentul European, astfel încât și ei să fie încurajați să facă eforturi în această direcție. Și poate că acum noi, membrii Parlamentului European, vor avea această posibilitate, pentru că altfel ar fi o ocazie pierdută. Domnul comisar a avut uh, o misiune uh, deosebit de importantă, și anume aceea de a favoriza concurența și competiția în sânul Uniunii Europeană. Dacă în iunie 2004 ar fi trebuit să dau o notă competitivității europene și dacă aceasta era de 100%, aș vrea să știu acum ce notă ar da competitivității uh, la sfârșitul, la mijlocul anului 2009, la sfârșitul mandatului său. Da. Doamna Valer are acum cuvântul. Da, domnule președinte, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur să pot să particip la această reuniune când vă vedem pentru ultima oară, poate. Vreau să mulțumesc domnului comisar Ferghe Högen și numele grupului meu politic. Ați vorbit într-un mod foarte explicit despre piața internă și, așa cum știți foarte bine, am avut unele divergențe de opinii în ultimii ani și în fața comisiei noastre, în fața publicului, dumneavoastră ați afirmat în mai multe rânduri că uh, Politica economică nu trebuie să, se, um, să fie concepută numai din măsuri radicale. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai fac două observații. Ați vorbit despre întârziele la plată. Însă, nu uitați și de faptul că instituțiile europene nu sunt fruntașe în ce privește respectarea termenelor de plată. Până și noi, deputații, trebuie să așteptăm două până la trei luni înainte de a se rambursa cheltuielile. Și știți acest lucru. Un alt lucru Ați vorbit despre armament. În Germania Am citit în uh, ziare ce a spus un om politic din uh, landul Bad-Württemberg el a declarat că pe viitor ar trebui ca toate armele să fie înregistrate și declarate. Și o colegă de la Verzi din Bundestag a răspuns că Asta nu ar fi meritul mm, CDU-ului, ci meritul Europei dacă s-ar ajunge la uh, așa ceva, la înregistrarea tuturor armelor. Deci e un semn că uh, e loc pentru mai multă acțiune din partea Uniunii Europene. Oricum, mai putem să vorbim despre felul în care pot fi controlați cei care dețin arme. La începutul prezentării dumneavoastră ați vorbit despre uh, tendințele protecționiste care au fost observate în ultimul timp și despre regulile care există pentru ca să putem să ne opunem. Eu nu sunt specialistă, însă pot să spun că avem un exemplu concret, cel al Franței. Franța din totdeauna uh, s-a jucat cu focul și, și este pe, mm, aproape că traversează linia roșie, dar din totdeauna și-a protejat cultura și economia. Ce credeți despre asta? Poate că putem să spunem lucruri asemănătoare și despre Germania. Ni se spune că francezii pot să-ți facă tot ce vor și noi nu. Ce fel de argument este asta? o altă întrebare, apropo de mobilitatea lucrătorilor și despre posibilitatea de ocupare. Eu vin dintr-o regiune care uh, nu are foarte multe infrastructuri și există mii de persoane care trebuie să facă kilometri, zeci de kilometri ca să poată să-și găsească un loc de muncă un serviciu sau să beneficieze de un curs, de o recalificare. Deci pierd foarte mult timp uh, în transporturile în comun sau chiar în mașina personală. Nu cred că acest lucru este benefic pentru ei. Ați vorbit și despre spiritul de întreprindere. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Există foarte multe persoane care ar putea uh, să fie uh, independenți, dar sunt și mulți alții care poate și-ar dori să devină funcționari. Și atunci, cum ne ocupăm de aceste persoane? Cum le putem ajuta? Există o răspundere a întreprinderilor care ar trebui subliniată, căci Deseori, atunci când uh, facem, organizăm cursuri de formare, nu prea ne consultăm cu sindicatele, nu prea invităm uh, colaborator nu ne gândim exact uh, dacă corespunde cererilor de pe viață sau nu. Deci, da, într-adevăr, trebuie să încurajăm spiritul de uh, întreprindere, dar poate nu e suficient. Poate că ar fi bine ca mm, pe viitor să vorbiți mai mult, să vă consultați mai mult cu întreprinderile. Oricum, în numele grupului nostru vreau să vă mulțumim încă o dată și să vă urăm mult noroc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi uh, vorbi acum deoarece trebuie să plec să votez la o altă comisie, însă vă voi adresa întrebarea mea. În primul rând îi mulțumesc domnului comisar pentru colaborarea dumnealui. Dumneavoastră v-ați referit la cercetare, dezvoltare și inovare. Industria europeană nu are cum să îi facă concurență industriei din țările terțe dintr-un motiv clar, deoarece noi suntem deosebiți în ceea ce privește originalitatea și inovarea. Din păcate însă există un exod al creierilor, al creierelor uh, din Uniunea Europeană și de aceea cercetarea are de suferit. Aș vrea să știu ce stimulente am putea pune în practică pentru a încuraja întoarcerea acestor uh, creiere valoroase în Europa. Din păcate, nu voi putea fi aici pentru a auzi răspunsul, însă colegii mă vor informa. Doamna Crețu. Mulțumesc. <coughs> Vă mulțumim, domnule comisar, pentru această evaluare a mandatului și pentru prezența aici. Este clar că, cel puțin cei de față, împărtășim ideea că ne trebuie reglementări mai bune, inclusiv ideea că ne trebuie reglementări ale pieței financiare raportul tocmai a fost votat dar s ar putea să avem opinii diferite în ceea ce privește înțelesul a ceea ce înseamnă reglementare bună. pentru unii s ar putea să însemne reglementare absentă. am remarcat în, uh, o anumită critică indirectă uh, cu privire la numărul mare de detalii pe care parlamentul ar fi tentat să le introducă în uh, proiectele de inițiativă care vin de la comisie dar dacă analizăm un număr suficient de cazuri care ajung la curtea europeană de justiție vom vedea că ele vin ori pe fondul lipsei de reglementare ori în situațiile în care reglementarea este neclară și atunci s ar putea ca unele dintre detalii să fie exces de zel dar alte detalii sunt absolut necesare pentru clarificare și pentru a evita mai târziu cazurile în justiție generate de lipsa precizărilor uh, necesare. Uh, în egală măsură, remarcați aici că nu sprijinim, că nu se sprijină spiritul întreprinzător de manieră suficientă. Aș zice că realitatea acestei crize ne dovedește că uneori cel puțin am adoptat chiar și noi o politică a riscului nejustificat și cei care pierd sunt consumatorii sunt cei care lucrează sunt întreprinderile mici și mijlocii pentru că ați sugerat chiar dumneavoastră dacă o întreprindere are cinci mii de lucrători statul trebuie să intervină pentru a o salva pentru a salva acele cinci mii de locuri de muncă din păcate în ciuda declarațiilor de principiu foarte bune nu intervine statul și când e vorba de o întreprindere mică cu cinci lucrători ea poate fi sacrificată. din punctul ăsta de vedere cred că o anumită reevaluare pe care realitatea ne o, ne o propune trebuie făcută. și am o singură întrebare directă au venit în această perioadă foarte multe inițiative dinspre comisie referitoare la întreprinderi și politica economică pe care chiar dumneavoastră l ați stimulat. dacă ați da o notă acestor inițiative și celor care au venit pe linia socială și a protecției consumatorului cam care ar fi aceste note pentru politicile destinate întreprinderilor pe de o parte și pentru a realiza un echilibru al pieței interne pentru politicile sociale și de protecția consumatorului. Pentru că, așa cum știm cu toții, Comisia decide prin consens. Așa că, oricum, ați participat și dumneavoastră, inclusiv la avansarea celorlalte politici decât cele de pe domeniu. Mulțumesc. And finally, Mrs. Neras. Doamna Neras, ați cerut cuvântul? Doamna Nera, să aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu domnului comisar pentru că ne-a permis astăzi să facem împreună acest bilanț atât de necesar. Eu aș avea două comentarii și o întrebare. În primul rând, aș dori să mă refer la protecționismul anumitor țări, așa cum au vorbit și colegii. S-a vorbit despre Franța. Da, e drept că există protecționism și aș vrea ca în următorul mandat să vorbim mai mult despre preferința comunitară, deoarece alegi mai bine în domeniul înseamnă să reduci protecționismul din uh, țările membre. După părerea mea, în acest domeniu există o diferență foarte mare între un anumit grad de armonizare care ne-ar fi permis să avem această preferință comunitară pe de-o parte și o politică introvertită, a anumitor țări pe de altă parte. Un al doilea lucru. Această criză accelerează într-adevăr starea de lucruri. Noi, blocul european, dacă nu ne vom forța să acționăm, celelalte țări, cum ar fi China și India, vor fi uh, percepute mai mult ca prădători în loc uh, să fie percepute ca parteneri. Mulți dintre noi am spus deja de foarte multe ori că o mai bună piață internă ne va permite să ne întărim pentru a obține parteneriate la nivel internațional în cadrul globalizării pe care trebuie să o stăpânim și nu doar să suferim de pe urma ei. În ceea ce privește IMM-urile, așa cum se arată în multe directive. Dacă trebuie într-adevăr să simplificăm rolul acestor IMM-uri pe piața internă, ei bine, o facem pentru a le permite să existe în cadrul unor relații cu țările terțe. Deoarece dacă putem uh, avea un prognostic mai bun, vom putea stăpâni mai bine situația. De asemenea, ne putem întreba dacă Comisia noastră parlamentară și Comisia Europeană ar trebui să orienteze, să facă orientări pentru niște politici mai ferme, nu neapărat mai dure, însă politici care să fie elaborate împreună cu țările terțe. Deoarece avem nevoie de așa ceva. Un al treilea lucru. De prea multe ori, din păcate, am uitat un lucru. Și anume, că lipsa de încredere aceste întreprinderi uh, au uh, dat greș deoarece poate că și consumatorii lipse aveau, uh, nu aveau încredere suficientă. Am putea, după părerea mea, soluționa acest lucru printr-o unealtă care să ne permită o crotire a consumatorilor, printr-un anumit protecționism. Și aici protecționismul nu e un termen exagerat, deoarece vorba despre consumatori. Am văzut de multe ori că votam pentru sau împotriva anumitor măsuri când am fi avut nevoie de o transversalitate în ceea ce privește protecția consumatorilor. Doar așa le vom da mai multă încredere cetățenilor. Așa cum este necesar și așa cum ni s-a reamintit recent, ar putea fi o unealtă de reglementare, doar ce atunci când există încredere din partea consumatorilor, crește consumul și întreprinderile o duc mai bine. Să nu uităm niciodată că aceste două elemente nu pot fi despărțite. Colega mea tocmai a spus acest lucru. Cu cât avem mai multe dosare la Curtea de Justiție, cu atât mai puțin legislația noastră este convingătoare pentru consumatori. Deci poate că și în acest domeniu ar trebui să ne accelerăm măsurile și politicile și sper că se va obține acest lucru în următorul mandat. Vă mulțumesc. Domnule comisar, ca și doamna Weiler și dumneavoastră, aș vrea să mă refer și eu la legislația și controlul la accesul uh, la arme. Atunci când legiuim greșit, vrem să dăm vina pe altcineva. Însă, de multe ori, când legislația e bună, statele membre se laudă și cred că ar trebui să schimbăm lucrurile. Eu mă bucur că cel puțin noi am cerut o legiuire mai clară în domeniul și în acest domeniu și dacă nu ne-ați fi sprijinit și dumneavoastră comisia, nu am fi obținut această legislație. Și în memoriile mele voi spune clar că statele membre cereau o legislație mai slabă. mai slabă, însă noi am spus că ar trebui să intervenim și eh, cred că asta a arătat că anumite aspecte tehnice care par tehnice sunt importante din punct de vedere politic și pentru cetățeni. Și datorită capacităților dumneavoastră de conducere de la comisie am reușit să soluționăm acest lucru. Acum așteptăm răspunsurile dumneavoastră, domnule comisar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Verhoeven. Dacă îmi permiteți, voi începe prin a-i răspunde domnului Harbour, persoana pe care o consider ca fiind prietenul meu. Întrebarea adresată de domnul Har Harbour a fost grea. Dumnealui mi-a cerut uh, opinia în legătură cu acest serviciu privind uh, mărfurile și circulația acestora. Asta ține de modul de organizare internă de la Comisia Europeană. Unii dintre dumneavoastră știu că îl cunosc probabil pe un reprezentant al unui guvern național căruia i-am vorbit despre această temă. Eu am spus atunci că ar fi important să punem la oaltă unitățile care uh, Uh, se ocupă de piața internă, deoarece separarea care există este oarecum artificială. În primul rând, trebuie să vedem care va fi modul de, um, în care vom acționa din punct de vedere politic. Filozofia economică e importantă aici. E important să vedem ce fel de filozofie economică folosim atunci când vrem să reglementăm piața. Știu că la Comisia Europeană lucrurile stau altfel, însă depinde foarte mult de filozofia aplicată, o filozofie radicală de piață sau nu. Ajungem astfel la niște acțiuni diferite și la niște rezultate diferite. Și dacă vrem ca piața unică să fie mai eficientă pentru a deveni unitară, ar fi recomandabil ca uh, responsabilitatea politică pentru piața internă în toate instituțiile europene să fie pusă la oaltă într-un singur centru, într-o singură unitate. Acesta este sfatul meu. În ceea ce privește restul uh, chestiunilor despre care ați vorbit, Comisia din păcate, are nevoie de o mai mare coordonare formală. Ca politicieni, știm cu toții că există două feluri de coordonare. În primul rând, nu e vorba ca unitățile să ajungă la o înțelegere, să cadă la o înțelegere. Uh, în domeniul inovării știm cu toții că sunt implicați foarte mulți actori diferiți. Întrebarea este cum putem uh, obține o coordonare a acestora, deoarece statul este un actor printre alții. Avem universitățile, avem întreprinderile, institutele de cercetare și așa mai departe. Cu toții sunt implicați în domeniul cercetării și inovării. Comisia a dorit să creeze un institut european de tehnologie. Acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu această inițiativă. Suntem oarecum la începuturile ei și sper că nu v-am dat impresia că eu sunt oarecum frustrat. Însă adevărul este că anumite lucruri se derulează atât de încet în Uniunea Europeană încât apare frustrare. Și în acest caz s-a văzut foarte clar cât de încet avansează lucrurile. Însă, înainte de această vară, aș vrea să lansez uh, anumite propuneri pentru ca următoarea comisie să poată reflecționa asupra inovării. Mă voi baza clar pe experiența pe care o am eu. Deci, comisia va face o comunicare strategică care va fi prezentată înainte de începutul verii. Aș vrea de asemenea acum să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Cu toții ați sprijinit această inițiativă de a legiui mai bine și sper ca sprijinul dumneavoastră să nu se oprească aici și ca toți cei implicați să fie dispuși să învețe din uh, experiențele trecutului. Eu, sunt, eu nu pot afirma că am ajuns la un nivel optim. Am obținut anumite ameliorări, însă, așa cum se întâmplă întotdeauna când avem proiecte pioniere, e întotdeauna nevoie de mai multe progrese. Și, domnule Harbour, Carl Benz, când a inventat motorul, deci Carl Benz l-a inventat motorul și nu un american, așa cum s-a spus de curând, deci când a inventat uh, motorul, a adus un serviciu pionier. Acum vedem același tip de motor pe care l-a creat uh, Carl Benz și suntem emoționați. Însă nu am considera că este vorba despre automobil. Deci ideea este că atunci când lansezi un proiect care va fi pe durată largă, deci când ne uităm la eforturile de la începuturi, vedem că acestea sunt relativ mici. Însă știm cu toții că primii pași sunt cei mai grei. De aceea eu nu mă amăgesc. dau seama clar că ceea ce facem noi este doar un început. A, da, mă scuzați, spune domnul comisar. Domnul Harbour mi-a pus o altă întrebare. Dumnealui a vorbit despre acel indice de 100%. Să, mă, să fac o, uh, o evaluare să vă vorbesc despre situația actuală sau uh, în funcție de așteptările pe care le avem. În ceea ce privește productivitatea, eu aș spune că suntem pe la 108-110. Însă e o cifră aproximativă, dragă Malcolm economiștii, cei care se ocupă de macroeconomie și de econometrie, sunt cei care ar putea să răspundă. Doamnă Weiler, vă mulțumesc pentru tot ce ați spus, pentru sprijinul dumneavoastră, însă eu aș vrea să mă refer la un alt element. Eu apăr întotdeauna capitalismul pur și nu apăr ideea unei piețe radicale. Deci trebuie să acceptăm pe deplin rolul pe care l au sindicatele, să ne dăm seama că rolul acestora este necesar pentru ca întreprinderile să funcționeze bine. Deci e important ca sindicatele să acționeze și să funcționeze. Deci eu am uh, crescut practic într-un astfel de model economic care a avut uh, succes. Este vorba despre economia socială de piață. E clar, acum suntem în secolul 21 și trebuie să ne gândim la dimensiunea socială și să ne dăm seama că nu e vorba doar despre venituri și despre siguranță, e vorba despre solidaritate și de mediul înconjurător. Modelul economic pe care îl apăr eu este tocmai această rețea economică care garantează drepturile sociale și protecția mediului înconjurător. Deci vreau să fiu bine înțeles în această privință. Însă eu nu sunt neapărat de acord cu ce s-a spus în legătură cu uh, o mai bună legislație și, cu, și că ar fi fost mai bine să nu facem nimic. Și răspund uh, astfel uh, doamnei Crețu. Această politică nu nu înseamnă o lipsă de reglementare, de dereglementare. Nu e vorba despre asta, e vorba despre a obține niște standarde, niște parametri cu instrumentele cele mai ușoare și posibile. Deci ideea este să nu provocăm niște costuri inutile și subliniez acest cuvânt, inutile. Deci aceste costuri nu își au rostul. Îi mulțumesc și doamnei Miller, care a vorbit despre reglementarea armamentului. Ar vrea însă să vă să vă spun că eu nu știu de ce în Germania avem această situație când multe persoane dețin arme la el acasă. Deci nu știu exact de ce s-a ajuns la această situație în Germania. În ceea ce privește acum protecționismul și Franța. E clar, uh, atunci când ne gândim la Franța, ne gândim uh, întotdeauna la protecționism. Eu aș spune că instrumentele pe care le are Comisia sunt suficiente pentru a putea putea determina statele importante să respecte normele existente. Nu este vorba de a pune țara respectivă între Ciocan și Nicovală în ceea ce privește politica concurenței. Deci cu cât facem mai multă presiune asupra statelor, cu atât obținem mai puțin de la guverne. Uh, Doamna Nelly Cruz și eu însumi la comisie colaborăm foarte mult, într-un mod foarte stabil, deoarece, după părerea mea, bunăstarea întreprinderilor europene depinde în mod evident de bună funcționare a politicii concurenței. În ceea ce privește acum uh, delictele săvârșite de carteluri, eu cred că s-a acționat așa cum uh, trebuia, s-au impus sancțiuni mari acestor carteluri și eu le-am spus celor responsabili că trebuie să combatem și alte tipuri de cartele. Carteluri, mă scuzați. În uh, acel caz concret, când uh, s-au cerut uh, ajutoare pentru sectorul automobil din Franța și includerea unei clauze de exemplu, de achiziționarea unui autovehicul. Ei bine, această măsură nu are cum să treacă și ar fi de altfel imposibil, deoarece sectorul uh, automobil este oarecum o competență comunitară, deci anumite componente dintr-o mașină construită mm, în, în Franța provin din alte țări. Știm că cei care produc uh, aceste piese se află practic pe întreg teritoriul european și de aceea am reușit să împiedicăm această măsură în Franța. În ceea ce privește lucrători, eu nu m-am referit la mobilitate, nu, eu am vorbit despre flexibilitate, despre adaptare. Eu nu am vorbit despre noi centre de lucru, eu am vorbit despre a te adapta la noile cerințe, la noile exigențe, la locul de muncă. și în ceea ce privește la răspunderea întreprinderilor, acea corporate responsibility, după cum v-am spus, e o parte integrantă din politica întreprinderilor din Uniunea Europeană. Deci această răspundere nu trebuie considerată ca un element marginal despre care vorbim doar pentru a avea o imagine bună în fața opiniei publice. Nu, această răspundere socială a întreprinderilor trebuie să se oglindească în obiectivele întreprinderilor. Și o întreprindere care are un bun bilanț în acest domeniu al răspunderii corporative, în mod normal, are rezultate economice bune. În ceea ce privește acum uh, exodul de creiere în domeniul cercetării, vom uh, face un document în scris și e clar că vom spune că trebuie îmbunătățite condițiile actuale. Și eu nu mă refer aici doar la venituri, doar la salariile cercetătorilor. Eu am vorbit cu foarte mulți dintre aceștia care au plecat în Statele Unite la Americii și mulți mi-au spus că nu s-au dus pentru bani, ci pentru că condițiile de lucru erau mult mai bune acolo. Deoarece în Statele Unite la Americii uh, există mai mare flexibilitate, un buget mai mare pentru cercetare. Deci o persoană care are o idee bună găsește întotdeauna uh, mediul potrivit și găsește ajutor pentru a se putea remarca. De multe ori, în Uniunea Europeană, atunci când ai o idee, ideea se pierde undeva uh, undeva printre hârtiile birocrației. Deci de exemplu, persoane respective îi se cere să revină, să-și prezinte din nou ideea după ce obține un doctorat. Doamnă Crețu, cred că v-am răspuns uh, în ceea ce privește mai bună legiferare. Deci nu e vorba de o absență de reglementare, ci de o îmbunătățire. Eu nu m-am referit la întreg pachetul, ci doar la o parte despre eliminarea birocrației inutile. Există și alte părți uh, mai ales de evaluarea de impact, impact assessment, în care se evaluează uh, ceea ce se întâmplă. Este vorba de asemenea și despre implicarea tuturor celor implicați, a stakeholders. Când veți uh, analiza întreg pachetul, vă veți da seama că nu este vorba despre dereglementare, ci despre o bună legiferare, despre niște legi bune. Deci nu este vorba că nu vom avea deloc legi sau că vom renunța la reglementare. Eu v-am spus deja de ce cred că piața are nevoie de reglementare. Acum aș dori să-i răspund doamnei Nevis în ceea ce privește drepturile consumatorilor și legătura cu alte sectoare. Întotdeauna Comisia a avut o politică coerentă propunerile nu vin doar din partea unui singur comisar, ci din partea colegiului comisarilor și țin să vă spun că la colegiul comisarilor ne asumăm responsabilitatea pentru toate propunerile făcute. În ceea ce privește acum drepturile consumatorilor, Doamna Cuneva își apără drepturile pe care le-a avansat, eu apăr drepturile pe care le-am propus eu. Ideea este să colaborăm, să dăm dovadă de colegialitate și să menținem aceste legături. Bineînțeles, nu întotdeauna reușim să avem această coerență și aceste legături bune între noi, să încercăm cel puțin. Doamnă Nervis, eu vă dau dreptate nu aș avea cum să nu vă dau dreptate în legătură cu ce ați spus privind IMM-urile. Dumneavoastră v-ați referit și la legăturile cu țările terțe. Dumneavoastră aveți impresia că nu colaborăm suficient cu acestea. Eu aș putea încerca să studiez, să văd ce se întâmplă în practică. Și adevărul e că se întâmplă multe. Există foarte multe foruri, dialoguri, summituri, există tot felul de astfel de evenimente peste tot, vizite la stânga, la dreapta. Nu lipsesc. cerul european practic e întunecat de avioanele care zboară dintr-o parte în alta. E vorba despre funcționarii noștri care participă la tot felul de reuniuni. Eu nu am criticat lipsa de contate, ci am spus că, din păcate, în practică, nu ajungem la foarte multe lucruri de pe urma acestor reuniuni, cu excepția Statelor Unite ale Americii. Nu Aș vrea, bineînțeles, să creez aici un incident diplomatic, ne aflăm la o reuniune publică. Însă vreau să vă spun acest lucru. Există o țară foarte importantă cu care în fiecare an uh, suntem uh, de acord să eliminăm toate obiectivele, toate problemele care țin de investiții, de libera circulație a mărfurilor și adevărul este că de la an la an nu obținem nimic, deoarece nu s-a schimbat nicio normă între timp pentru a pune în practică ce am stabilit. Și problema nu vine de la Comisia Europeană. Noi suntem dispuși să acționăm, însă avem anumiți interlocutori din anumite regiuni ale lumii care au impresia că se află într-un alt stadiu de evoluție și că, prin urmare, au nevoie de niște norme diferite de ale noastre. În ceea ce privește acum drepturile consumatorilor, situația este aceeași. Și acum, referitor la modul în care apar propunerile Comisiei în domeniul drepturilor consumatorilor. Noi avem în vedere tot ce apare și uh, doamna Cuneva reușește să-și impună propunerile și adevărul este că nivelul de protecție a consumatorilor este destul de ridicat. Bineînțeles, și Comisia Parlamentară a avut uh, multe de spus, a obținut foarte multe, deci avem o, o directivă care se referă la siguranța produselor, un domeniu foarte important. Uh, deci noi cerem să existe o anumită siguranță a produselor pentru a ocroti și mai mult consumatorii. Deci de aceea acționăm. Însă, bineînțeles, sunt dispusă să pe ea orice sugestie pentru a îmbunătăți lucrurile. Consumatorul este, practic, elementul cel mai important de pe piață. Și trebuie să avem în vedere întotdeauna acest lucru și să nu-l uităm. Doar așa politicile noastre vor avea câștig de cauză. Deci politicile noastre trebuie să fie țintite pe consumator. După părerea mea, așa trebuie să acționăm. Un consumator bine informat, un consumator care nu este indus în eroare, un consumator care dispune rapid de informațiile cele mai bune, ei bine, toate acestea sunt foarte importante și eu vă voi oferi întotdeauna sprijinul meu. Doamnă McCarthy, cred că v-am răspuns la, că am răspuns la toate întrebările adresate și acum nu știu ce să vă mai spun. Ce ați dori să vă mai spun? Uh, Încheiem astăzi această perioadă de cooperare și vom vedea ce se întâmplă pe viitor. Și noi, Comisia Parlamentară, vă dorim succes pe viitor, vă mulțumim pentru modul în care ați colaborat și sunt sigur că vom vedea pe scena europeană, deoarece talentele dumneavoastră cu siguranță nu se vor pierde, deci suntem siguri că veți uh, acționa în continuare pe scena politică europeană. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar. Dragi colegi, vreau să încerc să spun celor care nu au fost prezenți. Am pierdut câteva minute pentru că nu aveam sunetul, suntem cam întârziere, deci vă propun ca punctul următor la ordinei de zi să vă fac un raport asupra protecției dreptului consumatorilor. Am avut o reuniune la Strasbourg și uh, am, uh, vom trece apoi cuvântul uh, invitațiilor noștri pentru tocmai proiectul relativ la um, prezentarea HOTREC, proiectul de securitate împotriva incendiilor. Uh, mulțumesc coordonatorilor pentru că au participat la reuniunea grupului de lucru de la Strasbourg și am discutat uh, un proiect uh, și o structură, un document. Vă amintiți că coordonatorii au luat o decizie politică și deci nu am, fa- am făcut, am prezentat rezultatul grupului de lucru și am decis să aveți, să punem probleme întrebări orale comisarilor. Deci vom avea întrebări orale asupra faptelor din documentele de lucru. Membrii grupului de lucru au discutat despre o structură acestui document de lucru și Cred că s-a distribuit, uh, da, va fi distribuit mai curând pe la sfârșitul uh, săptămânii, uh, când va fi definitivat documentul, compoziția comisiei, obiectivele și cum am, insistăm și asupra întrebărilor în urma evaluării și asupra tot ce se referă la principiile de subsidiaritate și proporționalitate și în sfârșit, am trecut la aspecte mai detaliate ale propunerii și aceasta care decurge din audiența pe care am făcut-o și consultarea în linie, la care am răspuns multe răspunsuri chiar foarte utile pentru redactarea acestui document de lucru ceea ce privește aspectele mai detaliate, ne referim la nivelul de armonizare, cu armonizarea completă, precisă, așa cum a fost uh, propus, Uh, mai multe organizații de consumatori au spus că preferă o armonizare minimă, deci spuneam că voi relua toate aceste argumente în documentul de lucru și apoi uh, vom vedea uh, domeniul de aplicare și critica în cadrul audienței și a consultării pe internet în linie și să vedem ce opțiuni mai pot fi uh, disponibile în acest domeniu. Apoi vom uh, ajunge la anumite concluzii, uh, făcând sinteza opțiunilor prezentate de către actorii din consultarea în linie și din audiență. Știți că ați primit scrisori și documente care reiau propuneri alternative. Coordonatorii eh, au spus că vor să aibă o discuție, o prezentare a diferitelor puncte acestui document de lucru, fără totuși ca să ne angajăm asupra unei concluzii finale. Deci eh, vom Eh, vom vedea ce, care va fi decizia definitivă asupra acestei propuneri. Aceasta este rolul noii comisii. Dar nu vom avea, prin urmare, o primă lectură. Și alte probleme, am cerut comisiei să facă o analiză mai aprofundată asupra unor preocupări referitoare la armonizarea completă și influența acesteia asupra dreptului la consum care există în, deja în statele membre și cerem comisiei să precizeze legătura dintre armonizarea completă și e, uh, soluțiile disponibile în drept dreptul național și în cadrul audienței grupurilor de lucru au spus de mai multe ori că Comisia trebuie să ne dea mai multe dovede, dovezi despre avantajele acestor alternative și, în sfârșit, am, uh, avem puțin punct pentru că nu avem o lectură, prima lectură în mai și am regrupat pe diferiții actori și am văzut că am putea chiar să punem la punct anumite noi abordări, dacă sunt, este un dialog între părțile mm, consumatorii care, reprindă, care reprezintă anumite întreprinderi pentru a identifica drepturi la consum aceasta noi am putea găsi un echilibru în aceste propuneri. Putem, prin urmare, să spunem că suntem favorabili acestui mod de abordare și dorim o abordare care să funcționeze bine în practică și care să nu supineze drepturile la consum, care să dea impresia consumatorului care mai puține drepturi. Și trebuie cu un minim de reguli de acces la ale statelor membre, deci aceste reguli trebuie să se refere la buna funcționare a pieții interne, să asigurăm o bună protecție a consumatorilor lucrătorilor care au un acces transfrontalier. Iată care este modul nostru de abordare, unde vom avea un document de lucru distribuit tuturor membrilor comisiei, nu numai coordonatorilor, tuturor membrilor, repet, și acesta va fi grup grupul și grupul politic va tranșa asupra acestei întrebări orale, cum comisarul ne-a spus, ca să va fi dispus să răspunde la această întrebare, să aibă o dezbatere cu noi în cadrul plenării, iar deputații mi-au semnalat, domnul Radel mai în special, că atunci când ai un document de lucru, textul eh, întrebării orale și raportul eh, dezbaterii vor fi, eh, va fi trimise la nivel național ca să se analizeze dezbaterea la nivel european ca să preparăm activitatea noului Parlament. Este tot acest lucru e foarte important că discutăm cu parlamentele naționale despre tot ce se referă la politica consumatorului, dreptul la consum și așa mai departe. Și cred că este foarte bine să facem facem așa cum am început, câteva intervenții scurte, nu vreau să ne extindem prea mult cu dezbatele, pentru că am discutat deja despre anumite elemente ale acestei propuneri în grupul de lucru. Este ultima reuniune cea de astăzi a comisiei noastre și uh, grupul politic uh, grup va decide uh, textul. Domnul Havă. Cred că ați făcut deja o analiză și ați rezumat bine situația, nu voi adăuga nimic. Cre aș vrea numai să fac legătura între ce a spus domnul Farhagen și modul nostru de abordare. Este foarte important să consacrăm anumite timp examenului evaluării de impact, așa cum ați eh, spus-o, și eh, e important să ne gândim și la strategia Comisiei eh, în materie de această propunere, lucru care ne va permite să ne de, determinăm abordarea noastră strategică, căci dacă nu este, că aceasta trebuie să fie corectă și trebuie să transmitem cât, ceva bine succesorilor noastre. Și în linii generale am observat că aveți spus că astăzi e ultima reuniune, că poate va fi un cocktail mâine, dar eh, eu mai am prevăzut o reuniune pe 27 aprilie, deci nu știu, a fost suprimată această reuniune. Păi dacă nu, am putea eh, să examinăm atunci eh, acest document, că nu știu când această întrebare orală se va fi prezentată în plenară. Deci nu știu care e situația, care e... Poate ne puteți da o indicație despre calendar ce putem să planificăm, că acest lucru e util pentru noi, pentru și grupurile individuale, ca să avem discuții în legătură cu această problemă. Da, răspunde președinta, cred că vom avea timp uh, pentru acest lucru, um, deși ordinea de zi este deja completă nu va fi la plenara din aprilie această chestiune orală, ci eh, la plenara din eh, mai. Deci aveți timp să discutați în timpul. Eh, este vorba de 27 de aprilie. Nu, da, iar, acest lucru nu, nu a fost încă eliminat, nu a fost coordonatorii, au luat o hotărâre și cred că trebuie să vedeți dacă aveți nevoie de o reuniune a Comisiei sau de nu. Acestea sunt lucruri care grupurile politice decid, nu Comisia de Întrebările Orale. Nu avem raport, noi am pus o întrebare orală, deci grupurile trebuie să cadă de acord asupra asupra conținutului documentului de lucru, de aceea va fi acest difuzat pentru că nu am votat pe un, încă pe un document de lucru. Deci avem, uh, trebuie să treacă, nu trebuie neapărat să treacă prin comisie, dar oricum este o posibilitate. Coordonatorii trebuie să știți dacă vreți să găsiți, uh, să păstrați sau nu această dată. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă președinte n-am putut eh, să particip la reuniunea de grup, eh, grupului de lucru din Strasbourg săptămâna trecută. Eh, am examinat documentul de lucru, bine, am și ascultat și explicațiile dumneavoastră. Documentul este complet. Nu e decât un singur lucru pe care vreau să-l spun și anume, este vorba de o ipoteză fundamentală cum că, de a adopta această directivă de dreptul la consum și am ascultat acest lucru în timpul audienței și cred că um, mergem în sensul unei opțiuni de transparență o, uh, și trebuie să vedem care sunt implicațiile uh, trebuie să vedem care sunt uh, discuțiile în parlamentele naționale în cursul săptămânii, pentru că alt, eu cred că parlamentele naționale sunt foarte interesate de acest lucru. Așa este. Trebuie să găsim acest lucru, spune președintele, în documentul de lucru. Punctul de plecare al întregii directive. Mulțumesc. Eu cred că ceea ce ați spus, vă refer la documentul, la proiectul de document și care a fost difuzat astăzi, pentru că vrem să mai facem amendamente. Am cerut comentariile săptămâna trecută, cât mai repede. Dacă mai aveți contribuții, bineînțeles, vă rog să le faceți, dar rapid și putem într-adevăr să spunem că dacă urmăm acest mod de abordare, stabilim fapt uh, faptele. Și după aceea trebuie să luăm o, de, o, o uh, concluzie politică, dar aceasta este încă o opțiune deschisă dacă așteptăm acest lucru și cred că mulți colegi vor adopta această uh, posibilitate de așteptare dar dacă așteptăm poate zece 20 de ani uh, e cam mult să, să așteptăm. Uh, ce se vorba de un document de lucru care care nu ne obligă la nimic. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc. Acest document a fost redactat redactat și eh, angajat. Dosarul trebuie să fie examinat și trebuie să recunoaștem că mai are anumite puncte slabe, anumite lacune și nu trebuie totuși să spunem că mm, eh, în timp Noi nu dorim uh, să luăm măsuri în acest domeniu. Documentul rămâne o bază bună și putem să construim pe această bază. Foarte bine, cred că acestea ar fi cam toate comentariile uh, și ca să ne asigurăm că avem pozițiile și comentariile din ale tuturor colegilor și uh, voi finaliza uh, proiectul săptămâna trecută uh, și o voi, va, va fi disponibilă în franceză, în germană, bineînțeles după aceea va fi tradusă în toate limbile și că acest document poate să vă fie folosit ca bază pentru redactarea întrebărilor dumneavoastră și deci vă mulțumesc foarte mult pentru uh, contribuția dumneavoastră și trec mai departe la alt um, tem prezentarea proiectului de siguranță împotriva incendiului în hoteluri vreau să amintesc colegilor cum am, trecut, cum am hotărât ca doamna marguerite Sante să facă această prezentare pentru că dacă vă amintiți acum câtva timp am cerut să se facă o, o analiză asupra acestei teme și uh, unii colegi au spus că anumit, au spus că uh, e vorba de pre, proiect de um, legislație, pentru că nu avem încă o legislație în acest domeniu și avem numai recomandările Consiliului din 1986 uh, cu privire la uh, incendiile și proiect, protecția împotriva lor în hoteluri. Deși mulți consumatori s-au plâns că nu a fost acest lucru implementat în țările membre și credem că este important să lucrăm în acest domeniu de activitate căci consum, trebuie să răspundem consumatorilor uh, și că ei pot să recurgă la bunuri și servicii transfrontaliere și pot să locuiască în hoteluri din alte țări, deci trebuie să asigurăm securitatea. Am cerut să se facă un studiu și acum suntem uh, recunoscători acestui sector care va relua inițiativa prelua inițiativa sub forma unei carte sau un fel de cod de conduită pentru um, securitate și i am invitat astăzi să ne spună care e situația, să ne informeze care este calendarul propunerilor. Dau cuvântul doamnei Sacalatos. Bun domnul Pomorsk, care este uh, președintele uh, din grupul uh, rezidual rezidor. Deci avem mai multe persoane aici, care sunt prezente aici, care nu sunt aici. Bine ați venit în cadrul acestei comisii. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, domnilor prașe, parlamentari, vă mulțumim că ne dați posibilitatea să vă prezentăm proiectul nostru Reprezentăm aici Hotrec, așa cum a spus doamna președintă, domnul Podmascos reprezintă grupul Rezidor. Aceasta, așa suntem organizați, reprezentăm o asociație națională. Ce înseamnă Hotrec? Hotrec regrupează într-o societate paisprezece asociații naționale hoteluri cafele restaurante în douăzeci și cinci de țări europene și voi eh, vorbi mai ales de eh, subiectele care ne interesează vom vorbi despre securitatea a incendiu și, așa cum a spus președinta, este o recomandare care datează din 86 și care este însoțită de regulă la nivel național, regional și local. Uh, de câțiva ani discutăm uh, despre acest lucru, despre uh, uh, reînnoirea circularei din 86 de fără succes. Comisia și Euro Parlamentul au cerut ca această directivă să fie reanalizată. Hotrec a acceptat să Um, analizeze aceste probleme și să dezvolte proiectul. Obiectivele acestui proiect uh, este să îi îmbunătățească protecția antiincendiu uh, și fără să creăm uh, regulamente adiționale și aceasta pentru ca să o facem în interesul persoanelor și uh, lanțurilor uh, hoteliere actuale și viitoare și uh, bineînțeles se referă la toate țările și să lucrăm în cooperare strânsă cu comisia și parlamentul european hotrec a elaborat un plan de business plan care este aprobat de mm, societățile naționale și de parlamentul european și atunci s a discutat și uh, s a, s a discutat în ședințele în care a fost uh, analizat uh, studiul securității și am venit aici ca să vorbim în mod mai oficial despre acest lucru avem două produse diferite. În primul rând, o cartă care trebuie să fie semnată de toate asociațiile hoteliere naționale și care reflectă uh, angajarea comi, uh, uh, Organizației Europene Hoteliere pentru a lupta împotriva uh, incendiilor. Aceasta va fi uh, însoțită de o uh, metodologie tehnică uh, structurată în trei lete RBS, MBRS, Management, Building și uh, Sistem de Securitate. Care este calendarul nostru? Dezvoltăm acum un proiect într-un grup de lucru HOTREC și vă voi prezenta acest lucru. Rezultatul grupului de lucru trebuie să fie consolidate și să depindă de un comitet consultativ și vă voi spune cine face parte din acest comitet și apoi vom cere aprobarea Uh, adunării generale HOTREC, adică asociațiilor naționale, căci trebuie să ne punem de acord nu numai aici la Bruxelles, ci carta, dosarul să fie implementate în toate țările membre și sperăm să avem proiectul uh, la 1 aprilie. Venind acum la grupul de lucru, membrii și președinții sunt toți membri ai asociațiilor naționale HOTREC, care au o experiență bună și un bagaj în această privință și apoi sunt reprezentate multe țări și am invitat și, anumiți reprezentanți ai lanțurilor honeliere, domnul Corf Feschi și ehm, scotelurile mici. Grupul este asistat de un expert domnul Patricare, expert în securitate antiincendiu, și domnul Müsler, expert și pompier. Și aceasta arată reprezentativitatea Comisiei uh, și mulțumim că a participat la prima noastră întâlnire um, consumatorul, um, agențiile de voiaj, asigurările, rețelele de securitate antiincendiu, Eurosprecler și Academia și această listă Academiei Oreo Europene uh, referitoare la incendiu. Care este situația actuală? Suntem în curs de discutare a cartei și această carte trebuie să fie semnată de toate asociațiile naționale HOTREC și trebuie să fie scurtă, simplă și uh, precisă asupra ceea ce dorim uh, în cadrul unei bune gestionări hoteliere. Vor fi mm, opt piloni, depinde de fiecare capitol și am identificat șapte piloni, eh, persoana responsabilă pentru siguranța eh, registru de foc, planul de eh, acțiune în caz de urgență, antrenarea personalului și evaluarea riscului anual. Care vor fi angajamentele? Aceștia se angajează să încurajeze membrii și din să, care, membrii individual care participă în comitete să se angajeze să respecte aceste uh, angajamente din uh, cartă trebuie să promoveze eh, carta și metodologia MBS eh, eh, către autoritățile publice și să și în termen de reglementare și inspecție și HOTREC împreună cu asociațiile naționale vor reporta Comisiei și Parlamentului European metodologia mbs care este încă sub discuție trebuie să fie un instrument uh, simplu pentru managementul hotelier și să adapteze documentele existente din, uh, ori prin uh, asociații naționale ori prin anumite grupuri cum ar fi rezidor și să să lucreze pe baza metodologiei și aceasta Eh, sub eh, conducerea domnului Patrick Carey și să va fi propus Comitetului Consultativ al Acționarilor pentru comentarii. Câteva cuvinte despre metodologia noastră MBS. Noi vrem să accentuăm mai ales asupra uh, literei m uh, management care este crucială și secțiunea m a m a dezvoltă cele șapte sau opt principii ale managementului sănătos hotelier care sunt identificate în cartea noastră pentru că noi considerăm că litera m este aspectul cheie pentru a ridica uh, nivelul siguranței uh, siguranței hotelului. Și aici aveți calendarul, așa cum uh, vedeți că prima prima întâlnire a comitetului consultativ va avea loc în iunie la început și apoi în, vom continua în septembrie. Și sperăm uh, să uh, ca să fie aprobat proiectul uh, toamna și, la toamnă și propus la sfârșitul anului spre Parlamentului și Comisiei ca să fie aprobat în 2010. Dacă aveți sugestii, comentare, suntem gata să răspundem la el și dau, cuvânt, dau dom, cuvântul domnului Paul Noxes, care este expertul nostru în materie de, de incendii și uh, sarcina lui este foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, vă mulțumesc pentru acest document. Vreau să știu dacă vreunul din colegi dorește să pună o întrebare apropo de această prezentare. Așa cum am cerut, ați uh, inclus în studiul dumneavoastră atât clădirile recente cât și cele vechi, clădirile istorice. Aveți o întrebare, dragi colegi? Eu am două întrebări. Această cartă pe care o promovați și care conține deja niște semnături, am vrea să știu, aș vrea să știu cum va funcționa această carte, care este folosul meu în calitate de consumator. Dacă știu că există o carte care conține niște angajamente pe care și le iau hotelurile. Da, mă gândesc că e vorba despre angajamente în domeniul uh, siguranței și al protecției împotriva incendiilor, dar concret, ce înseamnă acest lucru pentru consumator și pentru utilizator? A doua întrebare. Una din chestiunile care a fost abordată și care nu este inclusă în studiul dumneavoastră este cea a posibile intoxicări cu monoxid de carbon de la încălzire. Pentru că ține și asta de uh, siguranță și de protecția de care vrem să ne bucurăm în hoteluri. Întreb pe colegul Harvard dacă are cumva vreo întrebare și dacă nu, dau cuvântul invitațiilor noștri să răspundă la aceste întrebări. Da, mulțumesc și mulțumim pentru că ne-ați invitat aici. După o perioadă lungă de timp ne-am dat seama că dacă vrem să îmbunătățim siguranța din hotelurile noastre, trebuie ca fiecare angajat din fiecare hotel să fie conștient de ce are de făcut pentru a asigura protecția împotriva incendiilor a consumatorilor. Dar bineînțeles că hotelurile sunt foarte diferite, mm, că e vorba despre locația lor geografică, de dimensiune, de numărul de camere și așa mai departe. Noi nu putem să scriem un text care să uh, corespundă tuturor. Și atunci ne-am gândit că această cartă ne ajută să ne concentrăm și să putem să uh, creăm niște linii directoare pentru cei care lucrează în hoteluri. Iar în ce privește avantajele pe care le puteți trage din existența acestei carte ca și consumator, eu pot să vă răspund că nu numai consumatorii, ci și uh, angajații au avantaje de obținut pentru că se vor, va exista mai o siguranță sporită pentru toți. Staful trebuie să fie format. Pentru că invitații uh, vin în hotel și rămân o noapte, două sau mai multe, dar angajații sunt acolo zi de zi. Și până la urmă, conform statisticilor, principalele victime ale uh, unui eventual incendiu sunt uh, angajații și nu uh, uh, consumatorii, turiștii. Condițiile de securitate din hoteluri sunt controlate de angajații acestor hoteluri. Și numai concentrându-ne asupra lor, putem obține cele mai bune rezultate, mai degrabă decât dând simple directive teoretice. Deci această cartă își dorește să îmbunătățească uh, cunoștințele angajaților și să crească uh, gradul lor de uh, vigilență, astfel încât toată lumea să se simtă mai în siguranță. Președinta, da, vrem să vă încurajăm în munca pe care o faceți și am înțeles ideea dumneavoastră. Și anume că nu e vorba numai despre patronii hotelurilor, ci și de angajații în aceste hoteluri. Dar eu vreau să știu atunci când uh, voi face o rezervare la un hotel, am să pot să văd undeva că acest hotel a semnat această carte sau nu? Și atunci, când văd că hotelul este semnatar la aceste carte, mă aștept la un anumit uh, standard în ce privește protecția incendiilor pentru că, bineînțeles, există o serie de elemente care sunt incluse în această uh, cartă și mi-ar place să știu că hotelul respectiv ține cont de ele, deci aș vrea să uh, am aceste garanții de securitate. Și apoi, pentru că consider că nu mi-ați răspuns la întrebare. Apropo de intoxicarea cu uh, monoxid de carbon, pentru că n-ați hotărât să includeți asta în studiu și repun întrebarea pentru că știți că ea a fost uh, pusă inițial. Da, îmi pare rău, îmi pare rău că nu v-am răspuns la a doua întrebare. În documentele pe care le-am pregătit vorbim și despre otrăvirea, intoxicarea cu monoxid de carbon. Nu am neglijat această chestiune. și există deja programe eh, cu condiții de securitate pentru protecția împotriva acestui tip de risc. În ce privește, eh, dacă vedeți atunci când rezervați o cameră de hotel, dacă hotelul respectiv este semnat al cartei sau nu, noi nu putem decât să spunem că atunci când un hotel ar semna o cartă, noi l-am include în lista noastră de membri și acest lucru apoi ar putea apare și în documentele de prezentare ale hotelului. Ar fi în interesul hotelului să facă publicitate în legătură cu acest lucru. Mulțumesc. Poate pot să întreb comisia dacă dorește să facă vreo observație sau să pună vreo întrebare, pentru că știu că ați colaborat cu comisia. Comisia, domnul Soroch. Nu. Am mare lucru de spus, doamnă președinte, nu pot decât să subliniez faptul că ceea ce s-a spus aici este rezultatul unor discuții în comun cu Comisia și noi găzduim întâlnirile uh, Comitetului actorilor implicați și a părților interesate și sperăm că și la următoarele întâlniri Parlamentul va fi prezent. Apropo de întrebările dumneavoastră, cum pot eu, ca și consumator, să profit de pe urma acestei carte? E o întrebare pe care eu am pus-o încă de la prima întâlnire. Deocamdată nu avem un răspuns foarte clar, dar cred că totul poate fi ilustrat în termen de supraveghere, de a punerii în aplicare a acestei carte. Bineînțeles că detaliile pot constitui uh, principalul obstacol, principala capcană, pentru că ar trebui să ne uităm în detaliu cum funcționează această cartă. Să ne asigurăm că hotelurile care au semnat carta și au angajamentele în serios. La una din întâlnirile părților interesate am avut și intervenția unui reprezentant a doi uh, organizatori de sejururi care uh, au spus că ar putea chiar să uh, facă din semnarea acestei carte o condiție pentru a include hotelurile în lista lor de hoteluri propuse clienților. Deci, iată niște angajamente concrete. Președinta. Da, este foarte util ce ne spuneți dumneavoastră. Noi, în calitate de consumatori, ne-am dorit să existe aceste condiții, precondiții pentru uh, recomandarea uh, unor hoteluri. Pe de altă parte, hotelurile trebuie să poată să adere la această carte pe o bază voluntară. Și noi am vrea să fim siguri că standarde similare sunt aplicate peste tot pentru că vrem să încurajăm consumatorii să profite de serviciile transfrontaliere. Pentru că dacă numai unele hoteluri izolate semnează această carte, nu vom obține impactul pe care îl dorim pentru a incita un număr cât mai mare de uh, hoteluri să uh, o facă. Avem această recomandare a Consiliului din 1986, nu avem alt cadru legislativ, dar noi nu putem decât să sprijinim această inițiativă a părților implicate, de, deci de a redacta o cartă și să sperăm că va deveni un fel de motor în cadrul industriei de a, pentru ca această industrie să se autoreglementeze. Credem că acest lucru poate să funcționeze și oricum este în interesul consumatorilor. Ce mai putem să facem astăzi este să vă mulțumim pentru toată munca depusă. Vrem să continuăm să vă ajutăm și să vă ajutăm să, vă, să promovați rezultatul uh, eforturilor dumneavoastră. Pentru că, cum spuneam, cel mai important este interesul consumatorilor. Mulțumim că ați fost prezenți astăzi. Așteptăm să ne țineți la curent, așa Acum așteptăm să știm care este rezultatul următoarelor întâlniri ale părților implicate. Mulțumesc! Domnule Harbour, cred că acum urmează raportul dumneavoastră pe ordinea de zi. Ați fost implicat în niște negocieri deosebit de importante în numele comisiei noastre asupra protecției consumatorilor și a rețelelor de comunicații electronice și de comunicații publice. Știu că ați vorbit în mod frecvent cu raportorii din umbră, deci oricum, acum vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră. We do have... Mulțumesc, doamnă președinte. Avem câteva amendamente de compromis pe care le-am negociat și sper că au fost distribuite membrilor, deoarece <laughs> există deja. Eu nu știu dacă secretariatul a făcut-o sau nu, însă sunt deja puse la dispoziția dumneavoastră. Right. Uh, so um, I will get a text to them. When everyone has a text, I'll perhaps take you through them. But before the... Deci atunci când uh, are cineva un text, îl vom discuta, însă aș dori să vă rog în primul rând să distribuiți aceste amendamente membrilor. Eu vă voi spune acum în ce stadiu ne aflăm. Doresc în primul rând să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și personalului care a lucrat la această propunere de câteva luni, de la când am stabilit poziția noastră comună. Deci, de atunci a trecut deja mult timp. În ceea ce privește poziția noastră față de pachetul telecomunicațiilor, știți că am lucrat cu alte comisii, cu Comisia ITRE, cu doamna Chapman și doamna Pilar del Castillo. Am uh, colaborat și cu Consiliul pentru a încerca să ajungem la un acord la cea de-a doua lectură, pe baza poziției noastre comune, bineînțeles. Însă am fost uh, implicați la niște negocieri uh, dificile, anevoioase. Am încercat ca poziția Parlamentului să fie inclusă în avizul final, cât mai bine cu putință. În ceea ce privește prioritățile politice, la negocieri ne-am concentrat pe reglementarea economică și pe elaborarea unui uh, nou organism de supraveghere și coordonare. La Consiliu s-a ajuns la un acord. Eu m-am implicat la negocieri uh, pe marginea chestiunilor importante pentru comisia noastră și sperăm că vom avea un trialog uh, final pe această temă în această seară. În ceea ce privește drepturile consumatorilor și confidențialitatea. Aceste elemente nu au avut întâietate la discuțiile de la Consiliu, însă în ultimele săptămâni am uh, primit mai multe angajamente în ceea ce, privind drepturile, în ceea ce privește drepturile utilizatorilor și anumite progrese importante pentru consumatori. Deci sunt niște propuneri la prima și a doua lectură. Și îi mulțumesc Consiliului pentru abordarea constructivă pe care a avut-o la negocieri. De ce nu am mers mai departe? Nu din cauza că ne lipsea hotărârea, ci din cauza că nu am avut timpul necesar. Am avut trei dosare în același timp. Să săptămâna trecută am avut o reuniune de la 7 la 11 jumătate, vă dați seama cât am lucrat. În ceea ce privește poziția mea, eu vă voi recomanda să adoptăm anumite amendamente de compromis, semnate acum de toate grupurile politice implicate direct, cu excepția verzilor, care au anumite rețineri în ceea ce privește anumite detalii, însă, în general, sunt și ei mulțumiți de progresele realizate. Socialiștii ALDE și PP-ul sprijină toate amendamentele de compromis. Deci dorim să, doresc să votăm mâine pentru a elimina o serie de amendamente înaintate de colegi pentru cea de-a doua lectură. De asemenea, ar vrea să vă rog să sprijiniți multe amendamente în prima lectură, care încă sunt uh, în joc, deoarece nu am încheiat negocierile cu Consiliul pe marginea acestora. Domeniul cel mai important în care trebuie să ajungem la un acord se referă la portabilitatea numerelor și transferul numerelor atunci când consumatorul uh, alege un nou furnizor. Deci e problema cea mai gravă. De asemenea, mai avem două domenii importante. Directiva privind e-confidențialitatea este vorba despre propunerile privind înștiințarea în cazul încălcării anumitor prevederi privind protecția datelor. De asemenea, este vorba și despre clauza de opting out pentru a avea anumite informații oferite de companii pe calculatoarele proprii. Știm că se, ajung, se dorește să se ajungă la un acord pe marginea acestor două teme, să sunt două probleme juridice importante nesoluționate încă. În ceea ce privește măsurile de protecție a consumatorului, am realizat progrese deosebite și aș vrea acum să vă spun care sunt amendamentele de compromis, să fac câteva comentarii și, bineînțeles, sunt dispus să, să aud comentariile dumneavoastră înainte de votul de mâine. Din păcate, textul este destul de lung, doar în engleză, ceea ce privește acum compromisul 1. Împreună cu Consiliul am stabilit să avem un nou amendament care le va oferi statelor membre mai multă flexibilitate pentru a introduce cerințe de serviciu universal. Este o abordare generală, nu tehnică, ca cea din 2001, care era o abordare mai restrânsă, care ducea la niște servicii de o calitate redusă. Deci este un amendament, nu vrem să schimbăm articolul, vrem să menținem flexibilitatea necesară. De asemenea, dorim să facem presiune asupra Comisiei pentru ca actuala revizuire a directivei privind obligațiile de serviciu universal să se facă la timp, să avem o dată clară ianuarie 2010. S-ar putea să existe o abordare alternativă, comisia s-ar putea să facă o declarație separată, însă cred că ar fi bine să votăm mâine pentru a arăta hotărârea acestei comisii de a se stabili o dată clară. Avem o serie de provederi, prevederi care vin cu amendamentul de compromis 2 la un considerent privind echipamentul terminalelor. Este o schimbare tehnică am schimbat uh, descrierea detaliată a echipamentelor pentru utilizatorii cu handicap de la un articol la un considerent. Cred că a fost un mod chipzuit de a aborda această problemă. Voi reveni peste câteva clipe la drepturile pentru utilizatorii cu handicap, un uh, avans important pentru comisia noastră. În ceea ce privește acum amendamentul de compromis 3 am stabilit încă o dată ca pentru această, acest regulament să reziste și pe viitor, accesul la telefonia pe, cu voce să fie descris mai bine, deci să nu se facă referire doar la telefoanele publice. Este important acest accent acest acces și cine știe pe viitor s-ar putea să nu se facă doar prin aceste cabine de telefon sau telefonia cu plată. S-ar putea să existe servicii furnizate pe internet, de exemplu. De aceea cred că ar fi bine să lărgim sfera de aplicare a acestei prevederi și să includem nu doar telefoanele publice cu plată, ca o cerință pentru statele membre, pentru că acestea să fie impuse, însă să vorbim și despre punctele de acces la telefonie. E un detaliu, însă e important. Aș vrea să-i mulțumesc Consiliului pentru că a acceptat punctul nostru de vedere privind accesul persoanelor cu handicap. Amendamentul de compromis 4 conține o serie de prevederi uh, prin care noi, în directivă, am reinstituit termenele echivalente, echivalent pe care Comisia îl uh, înlocuise cu comparabil. Deci am vrut să avem acest termen deoarece are o tărie crescută. Am uh, stabilit de asemenea și un considerent care aduce o definiție clară care arată ce înțelegem noi prin echivalență atunci când este vorba de accesul persoanelor cu handicap la aceste servicii. Prin amendamentul de compromis 4 am reinstaurat acest termen în locul termenului comparabil și sper că sunteți de acord, dragi colegi, că a fost o, o idee pentru care am luptat. În ceea ce privește amendamentul de compromis 5, destul de lung, aici avem o serie de detalii privind cerințele pentru ca consumatorii să fie informați în mod transparent în contracte în legătură cu utilizarea continuă a serviciilor de comunicații. Deci furnizorii trebuie să informeze pe uh, utilizatori în legătură cu accesul la servicii și în legătură cu orice condiții care derivă de pe urma acestui acces. În ceea ce privește informarea precontractuală, consumatorii vor ști foarte clar dacă vor avea acces la serviciile de urgență. De asemenea, vor dispune de informații privind condițiile care le limitează accesul la sau utilizarea la anumite aplicații vor ști de asemenea când aceste condiții sunt uh, permise în conformitate cu dreptul național. După părerea noastră, trebuie să existe o transparență de plină atunci când un operator aplică astfel de condiții. Și transparență nu înseamnă că aceste condiții sunt permise de lege, în funcție de legea concurenței sau dreptului național. Există multe situații când un consumator poate să ia un anumit serviciu, un anumit pachet fără internet și când există condiții care îi limitează accesul. Și aceste condiții trebuie descrise clar. În ceea ce privește acum procedurile pe care furnizorul le-ar putea pune în aplicare pentru a măsura traficul, pentru a evita probleme de capacitate și impactul asupra calității serviciilor. Și asta este ceva important, deoarece mulți furnizori oferă consumatorilor informații în legătură cu modul în care mă, ei măsoară traficul pentru a asigura o continuitate a calității. Este vorba de anumite legături cu serviciile de televiziune, pentru care e nevoie de o legătură de înaltă calitate. Un e-mail, de exemplu, nu intră la aceleași restricții. Iar consumatorii, ideea este ca aceste servicii să nu aibă o calitate fluctuantă. Acum, în ceea ce privește neutralitatea internetului, știu că mulți colegi au primit foarte multe e mail și scrisori. Noi credem că este necesar un compromis. În ceea ce privește limitarea accesului și procedurile pentru a măsura traficul și pentru a-l um, stabili, toate acestea trebuie să respecte legile de concurență. Însă trebuie, în primul rând, să existe și o transparență față de consumatori. Trebuie să spun că, spre deosebire de Statele Unite ale Americii, când uh, există posibilitatea de a alege furnizorii pe internet așa cum este în Europa, deci spre deosebire de Statele Unite ale Americii, cred că multe dintre argumentele care vin din SUA se referă la mediul uh, concurențial complet diferit de acolo. Deci noi trebuie să asigurăm accesul la internet. Mai existau și alte considerente în propunerea inițială, nu mă voi referi acum la acestea. Am uh, găsit o formulă privind informarea, e vorba de articolul 21 la care voi reveni peste câteva clipe și despre alte uh, părți. Noi am găsit o formulă la punctul E care se vorbește despre beneficii minime în scopuri de promovare. Uh, Există, de exemplu, oferte privind utilizarea de minute care de multe ori expiră, deci astfel de măsuri trebuie să fie mai transparente. În ceea ce privește articolul 21, transparența și publicarea informațiilor uh, pe perioada unui contract. Cu Consiliul am îmbunătățit în mod semnificativ formularea privind uh, punerea la dispoziție și evaluările independente de costuri și um, modalitățile de folosire, de utilizare. Dacă un operator modifică condițiile și limitează astfel accesul la servicii, toate procedurile legate de măsurarea și uh, stabilirea traficului trebuie Um, aduse la informarea consumatorilor. De asemenea, noi abonați trebuie informați și avem un compromis cu Consiliul, însă am stabilit o condiție. Dacă aceste informații vor fi furnizate prin mijloace folosite în mod obișnuit pentru a comunica cu abonații măsuri gratuite. Deci guvernele nu pot propune alte mijloace de comunicare decât cele folosite de către abonați. Deci nu pot fi impuse costuri suplimentare asupra consumatorilor. De la 24 se vorbește despre toate aceste cerințe. Voi trece acum la amendamentul de compromis 26, un nou considerent la care, pentru, pe marginea căruia va trebui să negociem. Noul considerent se include poziția noastră privind accesul la servicii, calitatea serviciilor și niște cerințe importante conform cărora procedurile vor fi luate doar atunci când nu sunt uh, împotriva concurenței și când nu vor uh, uh, oferi un tratament preferențial al serviciilor lor față de cele oferite de alți furnizori. La articolul 22.3 există o cerință pe care nu am modificat-o, însă atunci când se, s-ar putea propune anumite obligații, uh, deci, pe lângă măsurile de concurență, un operator de servicii ar putea folosi, de exemplu, um, o încetinire a serviciilor pentru a ajunge la niște servicii mai rapide și mai calitative. ce privește acum amendamentul de compromis 7. Am făcut câteva modificări pentru a îmbunătăți uh, mediul uh, concurențial în ceea ce privește, de exemplu, cărțile de telefon. La amendamentul 8 avem o propunere privind portabilitatea numerelor, însă suntem uh, mulțumiți de faptul că cei de la Consiliu au acceptat propunerea noastră privind limitarea duratei contractului, care nu poate depăși 24 de luni. Utilizatorii au de asemenea posibilitatea de a avea un contract cu durată minimă de 12 luni. Erau niște măsuri neincluse în textul original al Comisiei. Însă, la negocieri va trebui să facem mai multe la liniatul 4 privind portabilitatea numerelor. Aveam acolo și un considerent. La amendamentul de compromis 9 avem o nouă formulare privind uh, cea mai bună consiliere a consumatorilor. Aici se are în vedere și disponibilitatea datelor. Amendamentul 10 privind uh, confidențialitatea datelor. Avem o nouă propunere privind sfera de aplicare. Avem două uh, propuneri privind siguranța. Avem uh, anumite măsuri privind comunicațiile nedorite și măsuri de implementare, care oglindesc cu toate acordul la care am ajuns cu Consiliul. Amendamentele de originale privind încălcarea măsurilor de protecție a datelor. Deci mâine le vom vota și vă cer sprijinul pentru ca poziția noastră să fie mai puternică. În concluzie, am realizat progrese substanțiale. Va fi o directivă eficientă, importantă pentru consumatorii de pe piața internă ne vom asigura că vor exista prevederi în text pentru propunerile, pentru ca propunerile pentru o mai bună reglementare să acopere toate acestea. Joi după amiază, la ora 4, vom avea un trialog. Eu nu voi putea participa la întreaga reuniune interparlamentară, însă acest dosar, după cum știți, e prioritar pentru mine. Le mulțumesc încă o dată raportorilor de numbră pentru colaborare și sunt sigur că vom putea face multe progrese la negocierile cu Consiliul. Deja am câteva indicații în acest sens. Noi vom încerca să încheiem săptămâna aceasta toate amendamentele finale cu Consiliul pentru a veni cu un pachet de compromisuri complet pentru plenara din mai ceea ce va arăta cât de importantă a fost munca acestei comisii. Și mulțumesc încă o dată și Consiliului pentru colaborarea sa. Îmi cer scuze acum că am vorbit cam mult, însă cred că era important să le explic colegilor care era starea acestei propuneri. Vă mulțumesc foarte mult! A fost o prezentare foarte cuprinzătoare. Nu avem în sală niciun raportor din umbră. Aș vrea să știu dacă anumiți colegi doresc să facă comentarii. Raportorii din umbră nu sunt astăzi aici. Doriți să intervină Comisia sau Consiliul? Domnule Rodford, doriți să faceți un comentariu? Domnul Rodford, din partea Comisiei. Pe scurt, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și domnului Harbour pentru această Uh, această trecere în pistă, revistă vom um, analiza toate aceste lucruri. Uh, într-adevăr, în ultimele săptămâni s-au făcut lucruri foarte importante și după noi a identificat uh, întrebările cheie discutate și vom încerca să susținem în detaliu și trebuie să Uh, avem tot ce ne trebuie pentru a ajunge la un acord la a doua lectură. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor din umbră și cred că toată lumea va vota pentru acest lucru mâine și va fi, vom ajunge la un compromis. Uh, uh, veți să trecem, mai aveți ceva de spus înainte de ce la Solvit? este vorba de lista de compromis. Compromisurile se referă la toate, la toate amendamentele, dar nu la toate, aproape toate. Eu nu voi accepta alte amendamente pentru că uh, activitatea noastră cu raportorii din umbră este uh, integrată și vom vota de asemenea asupra unor amendamente esențiale care trec în revistă și subliniază ceea ce s-a exprimat la prima citire și cred că vom avea o propunere ameliorată și mă bucur că Consiliul a negociat cu un spirit deschis și mulțumesc și Comisiei care ne-a ajutat asupra unor chestiuni cheie dificile. Într-adevăr, noi nu nu vom uh, face alte amendamente, iar și sper că mâine votul va fi simplu și colegii vor fi prezenți. Bun. Să trecem la următorul punct al ordinei de zi. Sunt foarte încântată. Doamna Daly este aici, care ne va vorbi și ne va prezenta marcajul uh, uh, pieții interne uh, și doamnă, domnul Sederscheld a, a făcut un raport asupra marcajului, scorbordul și cred că doamna Deli va actualiza acest tablou de afișaj, acest uh, scor, marcaj și despre viitorul lui și cu știe doamna Dale, uh, noi uh, suntem pentru solvit și vă ajutăm ca să funcționeze dacă cetățenii vor mai avea um, probleme de implementare, sunt uh, recunoștătoare pentru orice ajutor practic și știu că găsi, lucrați să găsiți uh, un, un singur portal de semnalizare, de marcare și pentru care să fie mai agreabil pentru cetățeni și pentru afaceri. Vă mulțumim foarte mult că ați venit aici să vă să prezentați. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Îi roagă pe cei care pleacă din sală. Doamna Dali, Eh, nu are un eh, colegi pentru că mulți au plecat și eh, trebuie și eu trebuie să plec puțin ca să mă duc la președinte, dar vecinul meu va prezenta acest lucru și va răspunde la întrebări. Deci ascultăm întâi la prezentarea și apoi vom pune întrebările.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 Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o cinste pentru mine să fiu aici. N-am fost niciodată în această clădire nouă. Este splendidă și sunt fericită că vă iau cuvântul aici. Acum, iată, cred că este clar pentru toată lumea ce înseamnă piața internă și posibilitatea de a crea locuri de muncă, oportunități deschise de afaceri. Tot acesta este foarte clar, dar este clar pentru în momentul acesta de criză că trebuie să în îngrijim, să protejăm această piață unică și sperăm că cu acest tablou de marcaj și Solvit va putea să contribuie la ajutorul pie pieței interne. În funcție de ultimul tablou de marcare publicat în februarie, deficitul de um, transpunere la nivel mediu este de 1% și majoritatea statelor membre au uh, menținut sau au îmbunătățit eforturile pentru a asigura transpunerea uh, a legislației pieței interne. Totuși, există o listă neagră la pagina 40-50 aici uh, al tabloului de marcaj. Și implementarea este totuși numai un prim, uh, o primă etapă nu este vorba numai despre o transpunere um, uh, la vreme, dar și trebuie să fie și corectă și aici avem anumite probleme, pentru că num, numărul de proceduri de încălcare sunt destul de importante și Eh, avem eh, tablou de marcaj, este o posibilitate de integrare economică. La pagina 16 vedeți eh, variabilitățile în, în implementarea acestei legislații, pentru că aici vedeți o listă neagră a cazurilor de încălcare a relațiilor aplicării corecte a acestor legi. Două liste negre avem. Alt, am mai făcut ceva în acest tablou de marcaj, am încercat eh, să aplicăm unele recomandări a eh, doamnei Sederschold, eh, care este, are un, a făcut un raport de inițiativă aici. Am analizat fluxurile de comerț în stat, în țările în EU, UE și um, să vedem care sunt uh, fluxurile cele mai importante și uh, uh, piața arată 16,9%, iar aceasta este de numai la 5% și fluxurile de capital în Uniunea Europeană este numai 4%. Ce vedem în aceste cifre? Eh, este că există multe lucruri de parcurs, multe lucruri de făcut pentru a realiza această integrare a pieții interne pentru eh, și mărfuri și pentru eh, servicii. Și să sperăm oricum acest tablou de marcaj este un instrument eficace pentru punerea în implementarea legislației comunitare și că generează un venit destul de important. Vrem, noi vrem să analizăm diferite aspecte ale evoluției pieții interne și implementarea legislației ne, ne oferă acest lucru. Trebuie ca să vedem care sunt practicile diferitelor țări membre. Și următorul obiect analizat de marcaj va fi sectorul public. Iată deja ce am publicat. Apoi avem raportul anual solvit și uh, acest CSS, uh, Serviciile de Semnalizatări ale Cetățenilor, anul 2008 a fost un an uh, bun și cu o jurisprudență de 20 la, 22% și acum avem 1000 de cazuri pe an. 1000? spartea business-ului afacerii a, a scăzut cu 14%. Cetățenii numărul lor crește și businessul scade. Și trebuie să găsim, să descoperim ce se întâmplă, care este explicația și, dacă, și ce strategie să adoptăm avem un uh, panel de test de afaceri europene și să vedem dacă putem uh, și să invităm și pe ei să ne spună uh, ce am, cum am putea să ameliorăm acest lucru. În ceea ce privește cele 1000 de, de cazuri, rezoluția este de 83%, care este foarte bună, dar avem totuși probleme cu reducerea personalului, așa cum știți sunt, personalul este recrutat de statele membre însuși și de administrația publică și fiecare Solvit centru, centru Solvit trebuie să aibă 1,3 uh, angajați uh, disponibili pentru sarcinile Solvit. Și uh, pentru moment mari centre solvit și mai ales cele din Germania, Franța, Italia, Polonia și Austria sunt totuși în deficit de personal și iar personalul lucrează foarte mult și e foarte stresat. Și vrem să facem, să remediem acest lucru. Dar cred că trebuie să mai menționăm ceva. Solvit eh, trebuie să se ocupe de mai multe cazuri de, și noi facem, mergem pe calea cea bună și trebuie să vedem care, cum să accelerăm procesul de rezolvare a cazurilor, care este o alternativă bună pentru a înlocui proastele aplicații ale cazului comunitar și să reducem cazurile expuse la tribunal. Ce trebuie să spunem statelor membre? Să să, cer, să creștem resursele Solvit, resursele umane și trebuie să arătăm întreprinderilor care sunt posibilitățile practice uh, uh, uh, pe care le dă Solvit. Și Uh, acest uh, servicii de semnalizare a cetățenilor, uh, Citizen Signpost, care este oferit de un contractor extern, un serviciu european juridic, care este oferit în linie, prin internet, care să răspundă la 11.000 de cereri, 11.000 de cereri în, 2009, în 2008 și dintre acestea cel puțin 90% au primit o răspuns. Iar eh, am vorbit cu persoanele din acest servici eh, și care ne dau o o imagine destul de clară a dificultăților cetățenilor și întreprinderilor în privința pieței interne. Și cele trei domenii care au pus probleme uh, au fost securitatea socială, calificarea profesională și libera circulație a persoanelor. Și văd că e impo- este important pentru că aceasta demonstrează că aceste servicii răspund problematicii directe a cetățenilor și întreprinderilor din Europa și sperăm în felul acesta ca anul viitor să facem și mai bine decât că vor fi și mai multe cazuri, mai multe întrebări care să fie rezolvate de Solvit și că vor fi mai puține cazuri în care să fim obligați să cerem statelor să se prezinte la tribunal. Vă mulțumesc foarte mult și stau la dispoziția dumneavoastră pentru răspunsuri. So, Frage, bitte. Vă rog, aveți cuvântul. Ďakujem, pán predseda. Asi tu s kolegyňou si zaslúžime nejak... Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că trebuie să o felicităm pe colega noastră și este păcat că suntem atât de puțin numeroși. Primul lucru pe care l-a menționat dumneiei mă face să-mi pun o întrebare. Știm care este impactul transpunerii insuficiente a dreptului în cadrul studiului pe care l-ați făcut, ați tratat despre această chestiune și anume să fim siguri că statele membre sunt conștiente de acest lucru și fac eforturi ca să um, aplice mai bine dreptul comunitar. Și dacă e să revenim asupra celor o mie de cazuri, dacă mă, ne- mă gândesc la cetățenii din Slovacia, îmi dau seama că ei nu prea sunt la curent cu existența Solvit. De unde vin majoritatea cazurilor Solvit? Din ce stat membru? Dacă aveți cumva statistici în acest sens. Mai este vreo altă întrebare? Întreabă președintele? Da, mulțumesc. Comisiei că a retranscris aceste informații deosebit de importante ca să avem o imagine de ansamblu a felului în care funcționează Solvit. Și atunci întreb care este impactul existenței acestei tabele de notare ca să știm cum pot statele membre să transpună mai bine uh, legile europene, dar nu numai să le transpună mai bine dreptul național, ci și uh, într-un mod care să permită cetățenilor europeni să beneficieze de toate drepturile lor. E de la sine înțeles că Solvit are nevoie de mai multe resurse financiare, dar mă întreb dacă nu este și un fel de contraindicație, pentru că cu cât Solvit își face treaba mai bine, cu atât uh, constrângerea care apasă pe umerii lor este mai mare. Deci poate că ar trebui să existe o cale de mijloc. Și o altă întrebare pe care o lansez, dar la care nu aștept neapărat un răspuns. Solvit este un, un instrument, o unealtă o Uniunii Europene și permite existența unui fel de teren neutru. Pentru că cerem statelor membre mai multe resurse și, pe de altă parte, este un instrument cu forță de lege și pentru ca să oblige statele să aplice mai bine legea. Președintele, nu mai cere nimeni cuvântul. Dacă puteți să, să ne răspundeți, comisia, vă rugăm. Da, întrebări foarte interesante. Mai întâi, dacă în studiul pe care îl vom face cu uh, reprezentanții ai industriilor. Dacă am programat să facem o evaluare de impact a non-transpunerii legislației uh, comunitare. Nu, nu am prevăzut acest lucru, dar ne-am gândit la el. Atunci când faci o propunere de legislație și face evaluare de impact, atunci când ajungi la stadiul în care statele membre nu transpun bine legislația sau transpun în mod incorrect, atunci obții date și fapte care îți arată bine diferența dintre aceste două lucruri, non-transpunerea și transpunerea uh, incorrectă. Ei consideră că propunerea inițială a Comisiei este uh, cea asupra care se discută, dar de multe ori textul care se discutat de instituții poate să fie foarte diferit și să se schimbe complet de la propunerea inițială până la rezultatul final. Deci poate că e un fel de propunere, e un fel de provocare uh, intelectuală pentru noi. Trebuie neapărat să obținem acest rezultat. Oricum, mulțumesc pentru că mi-ați pus această întrebare. Apropo de țările de unde vin cele mai multe cereri de folosire a Solvit, statisticile se găsesc în raportul nostru. Dar faptul că cetățenii știu despre el sau nu ține de cât de multă publicitate s-a făcut. Parlamentul ne-a acordat mult ajutor în acest domeniu și noi am cerut, am întrebat uh, echipele locale ale Solvi dacă aveau nevoie de ajutor în ce privește comunicarea, publicitatea și unele ne-au spus că da, altele ne-au spus nu, din potrivă um, s-a făcut chiar prea multă publicitate. Deci noi încercăm să lucrăm de la caz la caz cu echipele prezente în fiecare țară. Într-o lume ideală, Solvit nu ar mai trebui să existe pentru că totul ar funcționa foarte bine. Nu ar mai exista niciun fel de probleme datorate uh, punerii în aplicare incorrecte a uh, legislației comunitare. Asta ne-am dorit uh, să fie lumea ideală. Dar atunci când discutăm cu cetățeni de peste tot din statele membre, obținem cam aceleași răspunsuri dacă am putea să acordăm consiliere, ajutor cetățenilor astfel încât ei să o scoate la capăt în diferitele probleme pe care le au cu guvernul și totul s-ar uh, rezolva, ar, am trăit o lume ideală, dar această lume ideală deocamdată nu există. Cred că suntem departe de acest obiectiv. Și când analizez legislația care este acum în curs de discutare despre piața internă și despre uh, toate textele care vor intra în vigoare până în 2010, eu personal mă aștept la un adevărat tsunami de reclamații și de cereri pentru Solvit. Apropo de întrebarea dumneavoastră, dacă ne dorim ca Solvit să fie o entitate la nivel european și nu una națională din fiecare stat membru. Am să vă răspund că nu. Pentru Solvit, satisfacția provine din faptul că fiecare stat membru este convins să uh, transpună mai bine legislația comunitară pe care nu a transpus-o până în acel moment. Atunci când reușim să facem ca aceste state membre să fie conștiente de greșelile lor. Comisia, comisiei revine rolul um, lupului, cel care sperie. Și știți că atunci când există proceduri judiciare pentru nerespectarea dreptului comunitar, acestea uh, pot dura de la 2 până la 5 ani, mai ales dacă se ajunge în fața Curții Europene de Justiție. Ori, datorită Solvit, asemenea lucruri, asemenea cazuri, mă scuzați, se pot rezolva chiar și în două săptămâni, deci nu avem niciun avantaj din faptul de a da Solvit o entitate europeană. Nu, Solvit trebuie să fie cât mai aproape de locuitorii din fiecare stat membru. În această săptămână are loc un seminar comun al Solvit cu um, European Citizen Opinion Pool și vă invit călduros să participați la acest seminar și la dejunul care va urma. Oricum, noi ne-am dat seama că am creat o rețea de centre naționale care reușește să fie aproape de cetățeni și să le rezolve problemele mai rapid decât s-ar face în dialogul dintre Comisie și uh, state la nivel european. Domnul Harbour. Da, îmi pare rău că nu am putut să aud tot ceea ce ați spus, pentru că am avut de rezolvat ceva probleme apropo de votul asupra raportului meu de mâine, dar vreau să vă adresez o întrebare apropo de centrele de informare și sistemul de informare cu privire la piața internă. Aveați dreptate mai devreme apropo de felul în care informația poate fi făcută disponibilă pentru cetățeni și întreprinderi. Dar acum avem acest proces de evaluare a funcționării sistemului de comunicare informație și sperăm ca apoi să putem să-l îmbunătățim. Și după discuția pe care am avut-o cu domnul comisar Verheugen, mi se pare că textele care se află acum pe masa comisiei noastre au și ele nevoie de un uh, sistem uh, foarte bine pus la punct de informare, de uh, trimiterea informațiilor, comunicarea între furnizor, client, uh, pentru a putea ști uh, care sunt nevoile în ce privește calificările angajaților și așa mai departe. Cred că Comisia are nevoie de o abordare mai integrată, mai uh, cuprinzătoare Acestea, aceștia ar fi pașii logici pe viitor. Nu știu de ce se vorbește despre sistemul de informare al uh, pieței interne, în loc să se vorbească despre uh, sistemul de informare al pieței unice. Oricum, uh, Cred că e nevoie să le, să le minăm pe amândouă. Comisia, îmi puneți întotdeauna întrebări atât de dificile. Mai întâi, cred că evaluarea mutuală de către statele membre va fi foarte interesantă, pentru că astfel vom vedea în mod concret care din cerințele de sistemul de informare sunt mai ușor de îndeplinit și care nu. În același timp, directiva ar trebui să fie implementată și serviciile ar trebui să circule bine. Am vorbit că, am spus, mă scuzați că mă aștept la un tsunami de cereri, dar poate că am exagerat. Mă aștept la două categorii de cereri. O categorie apropo de administrația publică. Aceste cereri cred că vor parveni mai degrabă pe cale electronică, pe calea EMI. Vor fi mai degrabă cereri de informații adresate către comisie. Și apoi o altă categorie de cereri care vor veni prin uh, canalele Solvit sau de la întreprinderi sau prin poștă și așa mai departe. Am putea spera că uh, soluția va veni ca prin uh, miracol și vom, ne vom da seama că e nevoie de ceva mai multă coerență. Ar fi bine ca personalul din diferitele direcții generale să poate să colaboreze pentru a se ocupa de toate aceste tipuri de cereri. Pentru că ar fi bine ca o cerere care um, provine de la un cetățean sau de la o întreprindere, indiferent de unde se află aceștia, să poată să fie tratată la fel, indiferent care este direcția cu, uh, din comisie cu care are de-a face. Acesta ar fi um, idealul. Și sperăm ca până în 2010 să putem să avem um, așa o coerență și o abordare integrată între toate serviciile comisiei. Până atunci, va trebui să putem să acționăm atât de <clears throat> partea cererii cât și de partea ofertei. Nu trebuie să subestimăm uh, ce ne așteaptă și este o adevărată provocare, dar una care ne stimulează. Nu mai sunt alte cereri de luare de cuvânt. Îmi pare bine că am reținut aceste două lucruri. Mai întâi motive uh, acordate statelor membre uh, pentru ca acestea să se grupeze și să întărească rețeaua de informații și apoi ideea legată de acest obiectiv pe care și-l fixează administrația, pentru ca ea să nu mai aibă mare lucru de făcut ca rezultat al muncii sale excelente. Acum încheie reuniunea și vă dau